Dragi colegi, deschid acum ședința Comisiei pentru Bugete. Mai întâi aș dori să vă spun că avem câteva modificări pe ordinea de zi. Punctul 4. Rezultatul concilierii este amânat după voturi la ora 11.30 în această dimineață și pentru că concilierea care s-a terminat alaltă ieri, luni pe 19 noiembrie, la miezul nopții, nu a ajuns la un rezultat favorabil, punctele privind mobilizarea Fondului ehm, de Solidaritate și instrumentul de flexibilitate, punctele 5 și 6, raportul, rapoartele Cristoforu Vioti sunt amânate până la ședința următoare în speranța că în următoarele săptămâni vom ajunge la un acord în legătură cu proiectul de buget 2019. Votul privind proiectele de avize și regulamentul în legătură cu um, FEDER și FC, punctul 14, raportul Olbricht și raportul privind dispozițiile comune, punctul 11, raportul Mureșan, sunt amânate în urma amânării votului la regii. Punctul 27. European Border and Coast Guard va fi discutat înainte de punctul 26 NDICI. Dacă nu veți obiecții, ordinea de zi astfel modificată este considerată adoptată. Dragi colegi, aniversăm a șapte 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului. Aceasta a fost adoptată pe 10 decembrie 1948 de cele 48 de state care formau atunci adunarea generală a ONU. Parlamentul European um, va celebra mâine acesta 70 aniversare. Actualitatea ne amintește deseori trecutul nostru și instituțiile noastre, instituțiile noastre democratice, gardienele tratatelor și ale Cartei Drepturilor Fundamentale trebuie să pună aceste drepturi ale omului în aplicare. De aceea, Parlamentul organizat între 19 și 22 noiembrie prima sa săptămână a drepturilor omului. Și aș dori să spun câteva cuvinte și eu, așa cum o fac și colegii mei, președinții celorlalte comisii. Nu este de resortul Comisiei pentru Bugete să se ocupe direct de respectarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Bugetul nu este um, un act legislativ ca oricare altul. Prin intermediul său, Orice comunitate își exprimă capacitatea de a-și concretiza proiectul, de a-și pune în practică misiunea. Și constatăm că atunci când pregătim bugetele anuale și noul cadru financiar multianual, Comisia pentru Bugete s-a angajat ca bugetul european să servească în mod eficient angajamentele Uniunii Europene de promovare și de consolidare a drepturilor omului în Europa și în lume. Bugetul trebuie să exprime fidel valorile sale. În Uniunea Europeană, Comisia pentru Bugete a apărat o finanțare suficientă pentru programele în domeniul justiției, în domeniul drepturilor fundamentale sau a cetățeniei, cum ar fi dreptul la egalitate, cetățenie și justiție, Europa cetățenilor și inițiativele cetățenești. În același timp, Parlamentul a insistat întotdeauna ca Uniunea Europeană să-și păstreze și să-și onoreze angajamentele pentru că drepturile femeilor, ale copiilor și ale persoanelor LGBTI să fie respectate. În contextul politic internațional și european actual, Parlamentul trebuie să-și asume responsabilitățile și să se achite de rolul său având în vedere violențele pe care le suferă categoriile cele mai vulnerabile ale societății. Pasivitatea sa um, ar însemna că își recunoaște neputința. Bugetul Uniunii Europene trebuie să fie ambițios pentru a se putea acționa și a se lua măsuri în favoarea victimelor. De aceea trebuie să ne asigurăm că bugetul va fi ambițios Parlamentul a afirmat astfel că viitorul cadru financiar multianual va trebui să promoveze ca valori fundamentale pacea, democrația, statul de drept, drepturile omului și egalitatea între femei și bărbați. Și Comisia pentru Bugete s-a mobilizat pe baza acestor principii și a cerut o reală politică de azil, de migrații și de integrare să fie finanțată. Și acestea uh, sunt punerea în practică a Declarației Universale ale Drepturilor Omului. Respectarea drepturilor fundamentale ale fiecăruia înseamnă Europa îndrăzneață, care apără și protejează și de aceea trebuie să uh, facem ceva pentru a remedia cauzele profunde ale migrațiilor și deplasărilor în țările terțe și să facem în așa fel ca și acolo să fie respectate drepturile omului, să fie uh, prevenite conflictele și să existe dezvoltare. Am luptat pentru că agențiile, programele și politicile Uniunii legate Eh, sau care au de-a face cu gestionarea fluxurilor migratorii, ale refugiaților și controlele frontierelor să beneficieze de mijloace financiare și umane suficiente pentru a face față eh, fluxului de refugiați. Credem într-o Uniune solidară și creăm trebuie să creăm condițiile propice păcii și prosperității în țările de origine. Trebuie să acordăm mai multă importanță investițiilor și politicilor de dezvoltare acolo unde oamenii trăiesc în mizerie și unde nu mai pot să suporte această mizerie pentru că aceste populații să rămână în țările lor de origine. Am cerut și mă gândesc aici mai ales la Turcia ca fondurile europene Uh, să fie acordate dacă se obțin avansuri în domeniul drepturilor omului, în domeniul democrației și al statului de drept. La 70 de ani după Declarația Universală a Drepturilor Omului, este evident că mai e încă un drum lung de parcurs și trebuie încă să se facă multe, proiect, multe progrese prerogativele sale, comisia noastră a făcut tot ce a stat în putere pentru ca bugetul Uniunii să contribuie activ la atingerea acestui obiectiv. Și de aceea, dragi colegi, mobilizarea creditelor pentru cercetare este o prioritate absolută. Deci trebuie să continuăm pe această cale și trebuie să ne asigurăm că aceste principii călăuzitoare nu vor rămâne doar vorbe, ci vor fi aplicate concret, grație și prin intermediul politicilor europene. Și pentru a da politicienilor și politicii credibilitatea sa, trebuie să facem în așa fel încât acțiunile noastre bugetare trebuie să fie la înălțimea acțiunilor noastre politice și a angajamentelor noastre. Mulțumesc pentru atenție! Mes chers collègues, vous avez Dragi colegi, ați primit uh, proiectele de procese verbale ale reuniunilor de pe 9 octombrie și 5 noiembrie. Dacă nu aveți obiecții, considerăm aceste procese verbale fiind adoptate. Și putem trece acum la voturi. La votarea proiectelor de aviz în legătură cu programele legislative din viitorul cadru financiar multianual 2021-2027. Vă invit să vă introduceți cardurile de vot în console. Vom uh, face un vot test. S-a deschis votul. A votat toată lumea? O persoană nu a votat. S-a închis votul. Vă mulțumesc! Primul vot este raportul colegului Ali și se referă la planul strategic în politica agricolă comună. Amendamentul 31, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 devenit caduc pentru că 33 a fost adoptat. 34 e compatibil cu 33. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri Cred că se adoptă, dar verificăm. Să deschizi votul electronic pentru numărul 10. Scrutai clu. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi la 13 și o abținere. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 36 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 37 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 38 pen și 39 pentru, împotriva, abțineri se resping. Amendamentele 40 și 41 pentru, împotriva, abțineri se resping, 42 și 43 pentru, împotriva, abțineri se resping, 45 și 46 pentru, împotriva, abțineri se resping, 46, 47 și 48 și 49 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 11. S-a închis votul. Se adoptă 18 la 16. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53 pentru. Împotrivă. Verificăm. Și votul pentru amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 22 de voturi împotrivă, 54 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 12, 13, 14 și 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 57 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 58 a fost retras. 59 pentru. Am spus 59. Da, 58 a fost retras, dar votăm 59. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 59. Tout le monde a voté Scrutin est S-a închis votul. Se respinge 20 de voturi, 22 de voturi împotrivă, 12 pentru, 60 retras, 61. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1 la considerente pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 devine caduc. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 devine caduc. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Cu un amendament oral. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 a fost retras. 27 cu un amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 devenit caduc. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30 pentru împotriva abțineri se adoptă și acum votăm întregul text astfel modificat. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi la 42 abțineri. Felicitări domnului Ali. Euh, la politique agricole. Raportul Cuzmiuc, finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Amendamentul 9. Cine e pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 33. A votat toată lumea? Votul e închis și se adoptă. 17 la 15. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10 și 35. Identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 și amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, verificăm 11 și 5 împreună. Vot deschis. A votat toată lumea. Atunci închid votul și se adoptă 17 la 14. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm totuși amendamentul 12. A votat toată lumea. O cartelă a rămas neutilizată. Închid acum votul și se respinge uh, cu 18 voturi împotrivă și doar 13 pentru. Trecem acum la amendamentul 13 și 6 identice. Cine este pentru? Împotriva. Cred că e respins, dar prefer să verificăm. 13 și 6. Votul e acum închis și se respinge. 17 împotrivă, 15 pentru. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 17, 18, 19 și 20 pentru. Împotriva. Abțineri? Se resping. Amendamentul 21 pentru. Împotriva. Abțineri? Se respinge. 22 pentru. Împotriva. Abțineri? Se respinge. 23 e retras. 24, 25, 26. 27. Deci cere scuze, președintele. 24, 25, 26, am zis 27, dar de fapt nu e 27, ci 8. Deci, împreună 24, 25, 26 și amendamentul 8. Cine? Pentru, împotrivă. Abțineri se resping. 38 pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 38. Votul e închis. Se adoptă 19 la 13, 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 28 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Trecem la considerente. Amendamentul se cere Verificare la amendamentul 28. Vă deschid votul. Amendamentul 28. Vot deschis. 28, precizează președintele. Votul e închis și se adoptă cu 17 voturi pentru 15 împotrivă. Acum, revenind la considerente. Amendamentul 29 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Cu vot separat, partea 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua amendamentului 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotriva, Treizeci și doi, repet, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pe textul astfel amendat, vot prin apel nominal, votul e deschis. Votul e acum închis și se adoptă cu 24 contra 3 și 5 abțineri. Felicitări raportorului nostru. Trecem mai departe la raportul doamnei Eder Gardia Zabal Rubial. Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Amendamentul 42 și, 3, și 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm atunci. 42 cu 23. Vot deschis. A votat toată lumea? Încă nu. Acum închid votul și se resping 17 împotriva 13 pentru 13, 14, 18 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15 și 16 pentru 15, uh, 16 și 17 cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 43, 44, 45, 46. Vot împreună. Cine pentru? împotrivă? Abțineri? Se resping. 47 pentru. Împotrivă? abțineri, se respinge. 48, 49, 32 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 50 și 51 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 50 și 51, vot deschis. Dacă toată lumea a votat, închid votul și se adoptă. 17 la 12. Amendamentul 52 și 53. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 22 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 38 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 55. Cine pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să, verific... Haideți să verificăm. La 59, vot deschis. Dacă toată lumea a votat, închid votul și se adoptă 16 la 15. Trecem acum la considerente. Compromisul 1. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 8. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se adoptă. 20. Cu amendament oral pentru împotrivă. Abțineri. Nu e prea clar. Haideți să verificăm electronic. Deschid votul la amendamentul 20. Votul e închis și se respinge. 16 împotrivă, 14 pentru. 21 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Douăzeci și patru pentru împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 cu amendament oral. Cine pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. 26 devine caduc pentru că 10 le a fost aprobat. 27 pentru. Potrivă. Țineri se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 28. Deschid votul electronic. Toată lumea a votat, votul e închis și se respinge. 29 pentru, potrivă, țineri, se adoptă. 30 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, potriva, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotriva. Verificăm la 33. Vot deschis. Madame Thomas vous voudrait checker le 31. Alors attendez, parce que... là... Stați un pic, uh, spune președinte. Votul care tocmai s-a derulat era la 33. Închid votul la 33. E respins. Mi se cere o verificare la 31. Și atunci deschid votul pentru amendamentul 31. Votul e închis. Și se respinge. 19 la 12. 34 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Nu e prea clar. Atunci haideți să votăm electronic și deschid votul. La 34, da. Votul e închis se respinge. Amendamentul 11 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Suntem la 35. Vot electronic deschis. Votul e acum închis și se adoptă. 17 la 13. 36 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La alineate 1 pentru împotriva abțineri se adoptă 2 pentru împotriva abțineri se adoptă 3 pentru împotriva abțineri verificăm la amendamentul 3 vot deschis. Votul e închis și se respinge 16 la 15. 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 5. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă votul întregului text, astfel amendat, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e închis și se adoptă 27 la 4. Felicitări raportoarei, doamna Gartia Zapal. Trecem la următorul vot. Instrumente de uh, preaderare, IPA 3, raportul Ivanei Maletici. Amendamentul 26. Cine este pentru? Potrivă. Se respinge 27 pentru, potrivă, abțineri, se respinge 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 29 prin vot electronic. A votat toată lumea, atunci închid votul și se respinge. 19 la 12. Amendamentul 30 pentru potrivă abțineri se adoptă. 9 e retras, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru potriva abțineri se adoptă, 31 pentru potriva abțineri se adoptă, 13 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La considerente, acum 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. La 16 vot deschis. Toată lumea a votat, votul e închis. Se respinge. 22 la 9. 17 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 cu amendament oral. Cine pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă 21. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 22 pentru. Potrivă. Abțineri se respinge 4 pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă 23 pentru.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 Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic deschis la 35. Vot închis. Se respinge 18 la 13. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge 37 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm ansamblul textului așa cum a fost uh, amendat, vot prin apel nominal. A votat toată lumea, atunci declar votul închis și se adoptă 27 la 4. Nu există abțineri. Felicitări doamnei Maletici. Trecem la următorul raport, raportul uh, președintelui. Programul Erasmus. Amendamentul 3 pentru potrivă Abține, se adoptă. 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 22 e retras. 23 pentru împreună, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, toate împreună. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă toate. Amendamentul 24, pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 25, pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. La considerente, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 cu amendamentor al cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm ansamblul textului astfel amendat. Vot prin apel nominal. Vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă 29 la 2 fără abțineri. Felicitări raportorului. Mulțumesc foarte mult. Raportul Timo Vulcan. Corpul de Solidaritate European. Amendamentul 3. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Potriva. Abțineri. Se adoptă. 9 și 6. Împreună. Pentru. Potriva abțineri, se adoptă. La anexe, amendamentul 10 și 7. Cine pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. La considerente, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 cu amendament oral al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, întregul text astfel amendat, vot prin apel nominal, uh, votul e deschis. Votul e închis și se adoptă 27 la 4. Felicitări raportorului. Domnul Wolfgang. Sur le rapport Trecem la al doilea raport al domnului Ali din această dimineață, programul antifraudă. Compromisul A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă abțineri, verificăm. S-a deschis votul, vot electronic. S-a închis votul. Se respinge 16 la 14. Amendamentul 8 9. Doriți să verificăm la 8? Bine, atunci revenim la amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 17 voturi împotrivă, 14 pentru. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. La amendamentul 2, vot electronic, s-a deschis votul. Nu a ridicat toată lumea mâna. Am închis votul. 28 de voturi pentru 3 împotrivă, mă scuzați. Amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum întregul text. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru 2 împotrivă. Felicitări raportorului. Vom continua sesiunea noastră de vot la ora 15 în această după-amiază. Așa că acum vom trece la punctul privind concilierea bugetară. O primă etapă s-a încheiat luni 19 noiembrie și nu s-a putut ajunge la un acord între Consiliu și Parlament. Așa că negocierile pentru bugetul 2019 vor continua în zilele următoare. Aș dori să îi mulțumesc raportorului general, să le mulțumesc și raportorilor pe celelalte secțiuni și raportorilor pentru agenții. Le mulțumesc tuturor acelora care au participat. E o sarcină delicată, de multe ori ingrată, pentru că stăm ore și ore în Consiliu și așteptăm să vedem cum evoluează situația. Vă mulțumesc că ați rămas până la final și că ați menținut unitatea în această reuniune cu Consiliul. Consiliul care nu a dat dovadă de flexibilitate. Îi mulțumesc comisarului Oettinger pentru toate eforturile pe care le-a depus, astfel încât să găsească o bază pentru compromis. Trebuie să spun că am fost uimiți, pentru că totul a început bine. Am, am avut un mic dejun vineri. Daniele Vioti a fost alături de noi, Paul Rubich și Jens Geier atunci am avut impresia că vom reuși să ajungem la rezultate fără mari dificultăți. Dar apoi totul s-a blocat după amiaza. Noul articol 15.3, utilizarea acestuia din noul regulament financiar, cel pe care l-am adoptat la începutul anului 2018. Acesta ar fi permis pentru creditele pentru cercetare, pentru că nu au fost folosite toate în N-2, pentru a fi utilizate pentru creditele anului N. Și atunci, până atunci, toate pozițiile erau unanime, toată lumea spunea cât de importantă e cercetarea pentru viitorul nostru, pentru a avea capacități de a face față giganților din IT care vin din SUA sau din China. Europa să își regăsească suveranitatea în domeniul digital. Și iată că a trebuit să ne confruntăm cu o lipsă de flexibilitate din partea Consiliului. Consiliul și Comisia au încercat să vină cu bani proaspeți astfel încât să uh, ajungem la 400 de milioane din credite raportate din Orizont 2020 din anul 2017. Comisia a încercat chiar să ne propună tăieri mai puțin în alte programe, dar erau câte zeci, câteva zeci de milioane de luat de aici, de acolo și sumele nu se ridicau la înălțimea așteptărilor dar la articolul 15.3 nu s-a modificat nimic. A existat o propunere de a avea un grup la nivel înalt cu reprezentanți din Consiliu, din Comisie, din Parlament, prezidat de domnul Monti. Un demers obișnuit. Comisia urmează să prezinte un nou proiect de buget. Această propunere ar putea să ne parvină vineri, în data de 30, adică în abia 10 zile, apoi această propunere va fi prezentată în comisia noastră la data de 3 decembrie la 14.30 iar după această prezentare se vor organiza unul sau mai multe triloguri care ar putea să aibă loc în 4, 5 și poate 6 decembrie și apoi, dacă se ajunge la un acord, Coreperul ar putea adopta în 7 decembrie și Consiliul în 10. Bugetul 2019 în aceste condiții ar putea să fie votat la Strasburg. Și acum voi da cuvântul raportorului nostru general, domnul Vioti, care a avut o poziție fermă, a fost susținut de mandatul primit din Parlamentul European în urma votului în sesiunea plenară pentru proiectul de buget 2019 și a fost susținut și de delegația Parlamentului. Daniele, aveți cuvântul. Grazie, Presidente. Permette... Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, mai întâi să mulțumesc public aici, în plenul comisiei noastre, secretariatului Comisiei pentru Bugete și grupurilor politice, secretariatelor grupurilor politice care ne-au sprijinit din primul până în ultimul moment. Nu doar în ultimele ore și în ultimele zile, ci și în toată faza pregătitoare al acestui buget pentru mine a fost o experiență nouă, extrem de importantă. Este o experiență pentru că ea continuă, nu e așa? O experiență fundamentală, dar fără sprijinul lor, nu doar tehnic, ci și politic și, dacă îmi permiteți, și psihologic uneori, din partea secretariatelor, um, secretariatului Comisiei și secretariatelor grupurilor politice ar fi fost uh, foarte dificil de realizat sau aproape imposibil. Și mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, și colegilor raportori pentru celelalte secțiuni și pentru agenții și, în general, colegilor care au fost alături de noi și ne-au sprijinit de-a lungul întregii uh, concilieri. Deci, iată, exprim mulțumirile mele formale tuturor. Pentru că un astfel de sprijin uh, politic atât de ferm uh, nu este sigur dinainte. Și mă bucur că împreună am votat în ședințele noastre pentru a ne să confirma mandatul de negociere cu Consiliul. Nu doresc să vorbesc prea mult. Voi încerca să spun colegilor care sunt elementele fundamentale politice fără a intra prea mult în detalii, care au fost elementele care ne-au diferențiat de, de Consiliu și care au făcut că nu am putut închide cu succes această primă conciliere. Sunt probleme de, de, de principiu și probleme de conținut. Cele de principiu sunt două aspecte fundamentale. Una despre care discut, unul despre care discutăm încă din luna iulie, un lucru foarte important pentru întregul Parlament. Noi niciodată nu am luat de pe uh, din, din, am scos din discuție finanțarea instrumentului pentru refugiați. Întotdeauna acesta a fost în discuție din punctul nostru de vedere și până la sfârșit, până în ultimul moment, la fiecare reuniune oficială cu Uh, președinția, cu Consiliul, la conciliere, la reuniunile informale și așa mai departe, am repetat tot timpul că până la capăt, pentru noi acesta trebuie să fie un principiu. Și cealaltă problemă de principiu a fost aplicarea articolului 15.3 din nou regulament financiar. Noi am cerut aplicarea acestuia pentru că este un instrument pe care îl avem la dispoziție uh, pe care l-am adoptat împreună cu Consiliul, care ne permite să spunem că nu dorim resurse noi, nu cerem resurse noi statelor membre, dar folosim resursele pe care le avem deja la dispoziție, mai ales pentru măsurile care sunt atât de importante pentru viitorul continentului nostru și pentru viitorul statelor membre, adică cercetarea și tinerii. Iată ce am dorit să obținem. Consiliul ne-a răspuns cu multă aroganță uh, și ne-a refuzat asta. A încercat să impună Parlamentului propriile sale priorități, a dorit să spună Parlamentului care ar trebui să fie prioritățile noastre și care sunt subiectele unde putem să obținem sau nu schimbări. Și de mai multe ori în reuniunile oficiale ni s-a cerut să nu mai deschidem discuția în legătură cu aceste două priorități ale noastre, pentru că statele membre, asta ar fi iritat statele membre eu cred că am dat dovadă de mm, o atitudine foarte deschisă și politicoasă la adresa Consiliului de-a lungul între tuturor discuțiilor noastre și dumneavoastră știți acest lucru, domnule președinte, în legătură cu posibilele reduceri ale bugetului sau reducerea creșterii bugetului în legătură cu prioritățile noastre. Dar pe de altă parte, nu mi se poate impune mie ordinea de zi, nu mi se poate spune despre ce, ce pot pune în discuție și ce nu pot pune în discuție. Noi suntem una dintre cele două um, instituții cu prerogative bugetare, avem prioritățile noastre și uh, o răspundere în fața cetățenilor în dezbaterea politică. Și dacă Consiliul îmi spune că are o poziție de care nu se poate trece în legătură cu cele două subiecte de principiu pe care le-am menționat, eu nu pot decât să spun că îmi pare rău, dar atunci și poziția noastră uh, devine inflexibilă, pentru că două chestiuni tehnice au fost, trans, trans, au fost transformate în chestiuni politice. Acum, uh, câteva detalii și apoi o solicitare la adresa colegilor noastre din comisie. A devenit evident și doresc să spun acest lucru tuturor, că această discuție nu mai este strict legată de bugetul 2019. Nu este doar o discuție în legătură cu bugetul pentru 2019. Discuția este legată de un raport de forțe între Parlament și Consiliu și se pune în discuție însă și capacitatea noastră de a avea arme în negocieri deci, posibilitatea noastră de a da arme colegilor Toma și Olbricht în viitoarele negocieri privind uh, CFM-ul. Și modul în care vom aborda a doua fază a concilierii și modul în care ne vom sprijini principiile noastre și solicitările noastre de bază le vor oferi instrumentele cu, și credibilitatea cu care vor ajunge la masa negocierilor colegii Toma și Olbricht și, bineînțeles, și uh, colegii Depre și Lewandowski când vor discuta despre viitorul cadru financiar. Iată ce e în joc. Nu e în joc doar bugetul pentru 2019. Eu cred, și aceasta este ultima mea idee și solicitarea mea, că trebuie să discutăm în profunzime despre poziția noastră care, după mine, trebuie să fie una fermă când vine vorba de principii. Coordonatorii la ședința lor au hotărât că articolul 15.3 să fie baza dezbaterii, să fie punctul central al discuției cu Consiliul. Eu am privilegiul de a fi raportor pentru bugetul pentru 2019 și am intenția, domnule președinte, să închei cu succes aceste negocieri la Strasbourg. Voi face toate eforturile posibile, tot timpul meu va fi investit pentru a obține acest rezultat, dar nu pot să dau înapoi, nu pot să cer colegilor mei deputați să voteze un buget care nu respectă principiile noastre și mandatul votat în octombrie, în liniile directoare din luna martie și uh, la, în mm, cadrul poziției noastre votate în iulie în plenară. Si, monsieur le rapporteur general. Vă mulțumim, domnule raportor general. Da, putem să-l aplaudăm. În cercetare, cum se spunea, ne dorim Așa cum se spune, dorim să menținem ceea ce ne dorim. Acum vom da cuvântul raportorilor pe celelalte secțiuni. Jose Manuel îl înlocuiește pe domnul Rubich. Mulțumesc, domnule președinte. Voi face și alte comentarii, nu doar pe rubrica 5, care e cea a raportorului Paul Rubich. Mulțumesc în numele PPE-ului pentru munca făcută, munca făcută de cei doi raportori raportorul principal și și raportorii pentru celelalte secțiuni. Le mulțumesc și raportorilor din umbră și coordonatorilor din grupurile politice. Parlamentul European a dat dovadă de unitate și ține de dreptate, de ceea ce apărăm. Și vreau să-i mulțumesc și domnului comisar. Sper să nu facă dumnealui acum pași înapoi în fața acestei intransigențe care există și poziția care nu e rezonabilă pe care o are Consiliul. E un buget de 0,9% din veniturile naționale brute. Și e un buget în care Consiliul nu respectă tratatele, nu cunoaște regulamentele pe care le adoptă și voi încerca să vă explic. Cu aroganță, Consiliul a spus fondul pentru refugiați în Turcia, 2 miliarde pentru buget, 1 miliard pentru noi și nu facem niciun fel de schimbare. E o situație care nu mai poate să mai fie modificată. A preluat puterile Parlamentului și a uitat în mod vădit că noi suntem ramura bugetară. Sunt declarații de tipul bugetul suntem noi, asta spune Consiliul. Noi suntem bugetul. Apoi au existat și câteva state membre care au vrut să spună nu, nu, bugetul sunt eu. E un lucru pe care l-au făcut câteva state membre în poziția lor pe cercetare. Noi am adoptat un regulament financiar, așa că pe mine mă surprinde faptul că Consiliul nu a înțeles ce a adoptat. Consiliul acum pune sub semnul întrebării un regulament pe care l-a adoptat. Să vorbim de 15.3 nu înseamnă nimic, însă cetățenii înțeleg că acum Consiliul vrea să lase deoparte peste 400 de milioane ce fuseseră deja alocate pentru cercetare. Aceste milioane care nu au fost utilizate. Parlamentul își dorește ceva foarte simplu. Noi nu dorim să pierdem acești bani. Banii care au fost deja alocați pentru cercetare trebuie să fie și utilizați. Trebuie să fie utilizați pentru Europa, pentru competitivitate în Uniunea Europeană, pentru ocupare. Și mai e un lucru pe care cred că cetățenii nu îl cunosc. Ministrul de Finanțe din Germania. Acesta nu dorește să utilizeze acești bani pentru cercetare. Germania este țara care utilizează cel mai mult cercetarea. Cetățenii știu acest lucru. Cetățenii germani știu că ministrul de finanțe din statul lor nu dorește să utilizeze acești bani pentru cercetare. Cetățenii francezi aceștia știu că ministrul de finanțe din Franța nu dorește să utilizeze acești bani, deși Franța e a treia țară care utilizează cel mai mult cercetarea și Orizont 2020. și m-ar uimi dacă Emmanuel Macron ar fi conștient că are un ministru care e împotriva propunerilor pe care le-a făcut acesta pentru mai multă Europa. E o contradicție de neacceptat și cetățenii ar trebui să cunoască toate aceste aspecte. Parlamentul nu a solicitat nimic special. Parlamentul a încercat să facă tot ce s-a putut să se ajungă la un acord. Pe mine mă neliniștește ceva. Aroganța aceasta a Consiliului. Cu această poziție, bugetul suntem noi, cu poziția altor state membre care spun nu, bugetul sunt eu. Consiliul încearcă acum să aibă dispoziții provizorii, dar de ce nu fac suficiente eforturi pentru bugetul 2019? Ceea ce se întâmplă cu Brexitul nu e suficient. Acum Consiliul mai cauzează și alte probleme. Consiliul folosește, le oferă argumente populiștilor, le arată că instituțiile nu reușesc să ajungă la un acord. Și până la urmă nu vorbim de mare lucru, vorbim de 0,001% din buget sau nici măcar atât. Și Consiliul prin această atitudine a sa le face un cadou extremiștilor. Mulțumim și alte argumente pentru a contesta Europa, dar Consiliul ar trebui să fie curajos. Ar trebui să solicite o modificare a tratatelor, atunci să spună bugetul înseamnă Consiliu și atât, și Parlamentul, Parlamentul ales, nu are nimic de spus aici. Aceasta e poziția Consiliului. Noi va trebui să continuăm, va trebui să le arătăm cetățenilor că ne dorim să avem un buget și că Consiliul face tot ce stă în putință pentru a nu avea acest buget. Și vă voi mai spune ceva. Eu nu aș fi deloc surprins dacă în ultimul minut Consiliul va veni cu alte propuneri, propuneri în mare parte populiste, pentru a spune E Parlamentul care nu a vrut să facă așa și așa la rubrica 5 sau pe altele. Consiliul încearcă tot timp, în continuare să evite un acord. Eu cred că e o poziție lipsită de respect față de Parlament și e lipsită de respect și față de cetățeni în tot ceea ce face Consiliul. Vă mulțumesc! Mulțumim și atunci dau cuvântul raportorilor din umbră. Jose Manuel a luat cuvântul în numele doamnei Holmeier. Domnul Chiolmel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt astăzi, în primul rând vreau să le mulțumesc raportorilor pentru munca pe care au făcut-o și vehemența cu care și-au apărat poziția. Pe de cealaltă parte, știm cu toții că grupul ECR are o altă poziție, poziție cunoscută pe care nu trebuie să o repet, așa că mă voi restrânge la a spune doar atât. Vă mulțumesc. Si, monsieur Colmel, monsieur Depré. Mulțumesc, domnule Colmel. Domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sprijin ceea ce a spus foarte bine colegul nostru, Jose Fernandez. Doresc mai întâi să mulțumesc. Nu este doar o politețe, este... Doresc să mulțumesc, exprim toată gratitudinea mea adresată delegației Parlamentului lui Daniele Vioti și dumneavoastră. Cred că am dat dovadă de-a lungul acestor negocieri de multă unitate. Am apărat împreună poziția Parlamentului. Jose Manuel a spus-o pentru că unii și domnul Kölmel uh, poate uh, ar lăsa să se creadă că cerem un laxism. Dar noi acceptăm, nu, noi acceptăm uh, un buget strict. Uh, Jose Fernandez a spus, noi acceptăm uh, 1% din venitul intern brut angajamente. Nu există niciun precedent în istoria Uniunii Europene în care bugetul a fost atât de mic față de venitul intern brut. Deci, iată, am văzut cifrele, poziția noastră nu poate fi considerată ca fiind laxistă. Uh, și comunicatul oficial al Consiliului confirmă acest lucru. Nu e vorba doar de bugetul 2019, e vorba de negocierea viitorului cadru financiar multianual. Să nu se accepte acum să se aplice uh, articolul 15.3, așa cum dorește Consiliul, înseamnă că ne închide ușa și în legătură cu un lucru fundamental, și anume crearea unei rezerve din decommitments, din sumele dezangajate. Refuz acest lucru pentru că urmează negocierea cadrului financiar multianual și, în cadrul acesteia, Consiliul va rămâne ferm pe poziții foarte limitate când vine vorba de sume Comisia propune 1,08. Noi cerem 1,3. Sigur nu vom obține 1,3. Nici una, nici alta. Singura posibilitate de a crea condițiile în care Uniunea Europeană va putea să răspundă tuturor responsabilităților sale este să avem flexibilitate maximă și rezerve și resurse proprii. Aceste trei elemente sunt pentru mine elemente strategice și de aceea, domnule președinte, cred că comisia noastră trebuie să vă dea mandatul dumneavoastră și raportorului nostru general să transmită un mesaj Comisiei Europene care va face o nouă propunere. Să spună comisiei, dragi prieteni, mai întâi, ideea folosirii articolului 15.3 de unde vine? Nu a fost o propunere a noastră, este a voastră, a Comisiei. Am acceptat această propunere și am considerat că este una extrem de inteligentă și mulțumim Comisiei pentru asta, așa că să nu ne ceară acum să renunțăm, pentru că noi considerăm că este o propunere bună și nu și vedem care este logica pentru care s-ar folosi. De aceea, domnule președinte și dragi colegi, aș dori să vă dăm mandatul dumneavoastră și raportorului nostru general să transmit oficial comisiei că o propunere care nu ar include articolul 15.3 nu va fi pe placul nostru. Mulțumesc, domnule Depre spune domnul Arciui. Comisia va auzit pentru că domnul general Kaufman este prezent și de altfel îi voi da cuvântul în curând. Doamna Ni Riada nu e alături de noi, domnul Tarand, domnul Sole. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc raportorilor și președintelui comisiei noastre pentru că au apărat până la capăt mandatul pe care delegația noastră eh, li l-a acordat în unanimitate, ne-a apărat poziția, am rămas ferm pe poziție și acest lucru a fost necesar. Poate să pară ridicol că um, conflictul nostru se referă doar la câteva sute de milioane de euro într-un buget de 160 de milioane, dar nu despre asta e vorba. Nu discutăm despre, doar despre acest buget pe 2019, vorbim despre rolul Parlamentului de colegiuitor în domeniul bugetar și discutăm despre nevoia de a pune în aplicare regulile așa cum au fost ele adoptate. Și mă refer aici la regulamentul financiar, articolul 15.3. Aceste reguli există, trebuie să fie aplicate și nu văd de ce ar exista obstacole tehnice suficient de mari ca să nu poată fi depășite. Nu văd de ce astfel de obstacole ar putea fi folosite ca o scuză pentru a nu aplica această prevedere. Cred de asemenea că viitoarele negocieri privind CFM-ul sunt foarte aproape. Toată lumea ia poziție pentru sau se aliniază uh, Uh, pentru următoarea bătălie, dacă pot să spun așa. Și noi, Parlamentul, trebuie să mm, luăm poziție și să încampăm pe poziție pentru bugetul pentru 2019 și pentru ce va urma. Deci, sunt de acord cu cele spuse de domnul Depre și cu apelul său să dăm comisiei să transmitem Comisiei în un mesaj clar că în următoarea propunere de buget dorim să vedem o propunere de aplicare a articolului 15.3. Deci sprijinim și noi această propunere. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Sole. Domnul Solte, care acum cuvântul, nu, nu este prezent? Atunci au cuvântul colegii um, care nu sunt raportori din umbră, doamna Eder Gardia Sabal. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că sunt de acord cu uh, colegii antivorbitorii mei, suntem, uh, avem cu toții aceeași poziție. Într-adevăr, luni au eșuat negocierile și am spus cu toții că nu e dramatic, că mai avem timp, că putem să lucrăm pe baza unei noi propuneri. Într-adevăr, noi pe 31 decembrie, până pe 31 decembrie putem lucra la o nouă propunere, dar eu pot să vă spun că situația mea preocupă. Mă preocupă pentru că, așa cum s-a spus deja, uh, bugetul este doar de 1% din uh, produsul intern brut, spune uh, vorbitoarea, și doar 0,9% la plăți. Deci, cifrele sunt foarte limitate și vedem că Consiliul întotdeauna direște mai mult. Dacă ar fi fost 1,1, ar fi dorit 1. Dacă, dacă e 1%, dorește 0,9. Și pentru a consolida anumite programe, trebuie să tăiem bugetul de la altele. Dacă pierdem bani, de ce eh, și nu folosim eh, dispozițiile pe care le avem la dispoziție, nu se întâmplă nimic. Deci, Consiliul dorește să reducă și să reducă în mod absurd sumele. Am uh, discutat în zilele acestea sau s-a spus că dăm muniții populiștilor. Eu cred că um, dăm motive pro-europenilor să nu mai creadă în proiectul european, pentru că nu așa trebuie să arate Europa pe care o doresc alegătorii noștri și eu cred că asta trebuie să ne preocupe și mai mult. Și uh, sunt preocupată pentru că poate vineri când eram prea entuziaști, dar situația părea favorabilă. Nu avem probleme cu bugetul pentru uh, 2018, spune vorbitoarea, cum am avut în anii precedenți. Lucrurile erau clare prioritatea Consiliului este foarte clară și anume facilitatea pentru Turcia. Noi avem prioritățile noastre și considerăm că putem să găsim un punct de echilibru unde să fie respectate și prioritatea Consiliului și prioritățile Parlamentului, respectând în același timp sumele din proiectul Comisiei. Și pentru că a, apărat, a apărut regulamentul financiar cu posibilitatea de a folosi aceste sume suplimentare care ne permit să consolidăm Orizont 2020 și programele de cercetare, ale Parlamentului, refolosind niște sume care altfel ar fi fost pierdute. Deci aveam toate elementele la dispoziție ca să ajungem la un acord rapid și rezonabil. Și Consiliul, pentru că nu e niciodată mulțumit și nu dorește, nu a dorit să cedeze nimic, a încercat să, să, să reducă și să reducă sumele și chiar nu a dorit să aplice un articol dintr-un regulament, pot să vă spun că mie mi-e rușine. Am negociat un an de zile un regulament financiar și acum dorim să creăm un grup de lucru ca să vedem dacă e aplicabil? Mi-e rușine să uh, constat așa ceva. Dacă Consiliul nu dorește să aplice acest regulament, să o spună, să ia această decizie politică, dar să spună clar că este dispus să lase 400 de milioane de euro să meargă pe apa sâmberii, sâmbetei, este o decizie politică, nu e o chestiune tehnică. Și dacă comisia este Consiliul este dispus să facă asta, Parlamentul a spus că nu, că prioritatea noastră numărul unu de când am negociat acest cadru financiar actual a fost să folosim toate instrumentele și angajamentul nostru politic, să, deci să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, ca într-un cadru financiar foarte limitat să nu se piardă niciun euro în momentul executării și să putem să refolosim aceste 400 de milioane. Dacă Comisia nu dorește să o facă, este o decizie a sa politică, dar mie mi-e rușine să aud astfel de declarații. Parlamentul trebuie să continue să-și apere prioritățile, avem dreptate să o facem, atât în calitate uh, de autoritate bugetară, dar și pentru că avem legitimitatea politică să ne apărăm poziția. Știu că Comisia ne ascultă cu atenție și spun, spun Comisiei să țină cont de prioritățile ambelor instituții, care au logica lor. E posibil ca într-o propunere echilibrată, cum a fost și versiunea 2 a propunerii, să țină cont de prioritățile fiecărui. Cu mici ajustări, propunerea Comisiei coincidea cu prioritățile ambelor instituții. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru uh, poziția dumneavoastră fermă, exprimată. Și acum are cuvântul vicepreședintele Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să pierdem prea mult uh, timp repetând lucrurile. Acum a venit momentul să spunem sus și tare Comisiei și Consiliului ce avem de spus. Știu că ne ascultă cu atenție. Putem să dăm în judecată Consiliul pentru că nu respectă regulamentul, legislația europeană, dar doresc să spun următorul lucru. Trebuie să privim înainte. Am bănuiala că Comisia va veni cu o propunere în care va spune foarte clar într-o formulare clară și obligatorie că articolul 15.3 din regulamentul financiar va fi aplicat când va veni momentul. Și dacă așa se va întâmpla, cred că trebuie să fim gata. Dar înainte să vedem asta negru pe alb, putem să spunem ce avem de spus foarte sus și foarte tare, dar trebuie să fim gata pentru acest moment, pentru că dacă nu avem un acord până la urmă, atunci vom suporta consecințele în programele Erasmus, Orizont 2020 și așa mai departe. Dar sunt de acord, avem o linie roșie și nu putem ceda chiar dacă se dă vina apoi pe noi dacă nu obținem această formulare foarte clară privind aplicarea articolului 15. 3, pentru că depinde de asta următoarea perioadă și următorul CFM. Asta dorim și acesta este prioritatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sarvama! Jens Geier tocmai ni s-a alăturat, ar fi trebuit să ia cuvântul uh, mai devreme în legătură cu agențiile. Înainte de a da cuvântul Monica, îi dau cuvântul raportorului permanent privind agențiile pentru a ne da anumite asigurări în legătură cu um, bugetul prevăzut pentru agenții. Jens. Um Mulțumesc. Vă rog să mă scuzați, am avut o întâlnire importantă. Cât despre agenții, aici părerea mea e divizată. Vineri aveam, de fapt, o soluție, vineri după amiaza, și după aceea, din motive private, din păcate a trebuit să părăsesc procesul de negociere. Apoi am văzut documentul de luni, unde există documentele din partea comisiei, în care din nou s-a intervenit mult pe acordul pe care căzuserăm noi în legătură cu agențiile. Ce mi-a rămas mie în amintire? Creșterea propusă pentru EASO cu 9 milioane, care aici s-a operat o reducere, și apoi o propunere a comisiei au fost de, după propunerea comisiei au uh, lipsit și mai multe milioane, 16 în loc de 9. Sunt puncte pe care trebuie să le acceptăm. Uh, Până la urmă, e o soluție pe care o vom putea accepta. Trebuie să ajungem la un consens. Avem această mică bucată din buget, însă să vedem cum vor fi continuate discuțiile. Trebuie să vedem și ce se poate pune în aplicare. Aici eu sunt dispus să analizez multe, să văd lucrurile din perspectiva presiunii timpului. Nu toți banii trebuie să fie disponibili începând cu 2 ianuarie, însă există nevoile financiare ale agențiilor care au fost acum atât de atinse și eu cred că ar fi, s-ar ajunge la daune. În rest, discuțiile între comisie, consiliu și între și cu mine ca raportor au, uh, au funcționat, dar nu am ajuns la o soluție finală, însă ne gândeam la o soluție propusă de președinție care să aibă o șansă de punere în aplicare. Uh, Acum totul se rea de la zero cu noua propunere bugetară și atunci nu mai avem nici pentru acordul nostru o bază bună și trebuie să avem și noi o nouă abordare, însă totul depinde de ce vor face funcționarii comisiei. Să vedem dacă pot fi preluate acele părți pe care avem deja un acord și să vedem cum putem să continuăm discuțiile pe celelalte puncte. Je, je termine avec les, les shadows. Mulțumesc. Acum, raportorii din umbră. Monica a, a vorbit deja și apoi domnul Tarand. Și doamna Toma după domnul Tarand. Doamna Holmeier. Am mai gemeldet, aber da, intervenisem la reuniunea coordonatorilor. Voiam să fac niște completări, de fapt. Primul punct. Un prim punct care e important pentru noi e faptul că Consiliul a propus reduceri mari la rubrica 5, peste 50 de milioane și trebuie să spunem că nu vom putea să o luăm pe, aceas, pe această cale, pentru că programele nu vor mai putea fi puse în funcțiune. Trebuie să avem această perspectivă și în Parlament și în Comisie, astfel încât să putem acționa. E un punct care va fi rediscutat și din partea Comisiei și din partea Parlamentului. Și sunt argumente care vor fi folosite de populiști. Un al doilea punct. În 2014 am participat la negocierile pentru bugetul de atunci care au eșuat și atunci trebuie să ne punem o întrebare și mă adresez coordonatorilor să se gândească și tu, Daniele, și raportorii din umbră, ce vom face dacă vine Comisia cu o propunere fără articolul 15.3. Ce fel de poziție vom avea? Pentru că eu mă tem că va veni cu o propunere fără 15.3. Și atunci ce face Parlamentul într-o asemenea situație? Mi-amintesc de 2014 când doamna Gheorgheva a mers atât de mult uh, că a, făcut astfel încât noi abia am mai putut să ne apărăm poziția. Așa că trebuie să ne gândim și la această variantă. Și poate să-l chemăm mai devreme pe comisarul Oettinger la noi, pentru că a existat o schimbare vizibilă la ultima rundă pe care am avut-o ceea ce solicitase Parlamentul cu 15-3 și până la urmă noi am început să luptăm și am devenit noi cei răi pentru că am intrat în această luptă. Eu mi-amintesc foarte bine și ce s-a întâmplat în perioada din 2014 și nu mi-aș dori să mai trecem printr-o asemenea situație. Să fim supra-solicitați. Eu cred că e nevoie de claritate pentru 15.3, măcar această claritate ar trebui să o obținem. Dacă Comisia e în continuare reticentă, înseamnă că noi va trebui să facem ceva în acest sens. Însă vă rog să vă gândiți la acest punct, pentru că am această teamă că va veni Comisia fără nimic pentru 15.3. Și îmi amintesc bine ce s-a întâmplat și cu doamna Gheorgheva și ce s-a întâmplat în a doua rundă a negocierilor cu punctele care erau atât de importante pentru comisie. Un ultim punct legat de agenții. Propunerea care a venit din partea comisiei au fost de 46 de milioane, și apoi, odată cu Dublin 3, când se va acționa, trebuie să se vadă ce se întâmplă cu bugetul. Sunt lucruri pe care le-a menționat Oettinger, a spus că nu va exista o reducere, că intervine Dublin 3 aici și vom vedea care vor fi consecințele pentru 2019 și că va exista o amânare. Nu am mai vorbit despre faptul că a renunțat la tot în ultima rundă, ci doar de o amânare, pentru că Dublin 3 va veni atât de târziu, sigur nu va intra în vigoare în 2019 și de aceea există o asemenea amânare. Eu sper ca Comisia să preia acordurile la care au ajuns cu tine în noul document. Și să vedem, să reușim să ne apropiem pe punctele pe care le-am conven- le convenit deja. Merci, Monsieur Taron. Mulțumesc, domnul Tarand. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Doresc doar să spun că colegul nostru, Jordi Sole, a spus deja ce era de spus. Eu nu pot decât să repet că sprijin această uh, poziție și las timpul meu Izabelei Toma, care cu siguranță are multe de spus. E eh bine, puisque... Bine, dacă Doamna Toma a primit deja cuvântul. <laughs> Nu-mi rămâne decât să-i acord și eu. Isabel Toma. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Tarand. Întâi de toate și pe scurt, susțin desigur ce s-a spus, în special uh, ce privește unitatea delegației noastre. Aș mai adăuga câte ceva despre coerența poziției noastre și aș uh, mai spune inclusiv competența celor care au vorbit în numele nostru. Mă refer la raportori și la domnul președinte. Cred că Parlamentul are de ce să fie mândru de delegația care l-a reprezentat în toate aceste dezbateri. După părerea mea, Există două elemente aici. Unu, cum a spus și domnul Depre, se referă la cadrul financiar multianual și cred că și domnul Vioti a spus-o. Există aici o, o luptă de putere care falsifică oarecum discuția pe bugetul 2019. Însă, atenție, nu e prima dată când Consiliul se dovedește inflexibil. Argumentul, așa cum apare în comunicarea Consiliului, e limpede. Anume, vizează rezerva dezangajărilor, care poate fi asimilat cu un refuz de aplicare a articolului 15.3. Or, e un element foarte important și asta de mult, nu e un element nou în dezbatere, pe de-o parte între Comisie și Parlament și pe de alta celor două instituții vizai de Consiliu. În comunicarea Consiliului se spune foarte clar Consiliul se preocupă de posibilitatea de a crea un precedent uh, și incertitudine pentru consecințele ce ar putea apărea în viitor. Așa se exprimă Consiliul. Deci e clar. Noi trebuie acum să răspundem și ca să răspund și Monica Holmer, eu țin foarte mult la propunerea domnului Depre o scrisoare trimisă comisiei care să spună limpede că noi am primit, cum să spun, cu satisfacție propunerea comisiei, că acea propunere ne scotea din impas și că uh, nu se pune problema acum să revenim uh, în urmă, încercând să aplicăm și CFM-ul și regulamentul financiar și că pentru aceste două motive uh, cererea noastră e legitimă și cu toate aspectele rezonabile care au fost citate deja. Repet, eu susțin această propunere a lui Gerard Depre de a adresa uh, scrisoarea comisiei pentru a arăta necesitatea ei și aș adăuga foarte clar pentru bugetul 2019, nu bugetul 2020, pentru că mereu amânăm pe mâine ce putem face azi. Sunt promisiuni care nu îi angajează decât pe cei care deschid urechea la ele. Ori, mulțumesc că a participat interpreților nu uh, ne-am născut uh, ieri altă, ieri și știm că o promisiune pentru 2020, puh, cine știe, poate că nici nu o să fim noi aici în 2020. Deci nu ne prea interesează o astfel de promisiune și uh, noi vrem ca să măsura să aplice în 2019, nu să așteptăm 2020. În al doilea rând, domnule președinte, trebuie să insiste asupra comunicării pe care o face Parlamentul. Președintele intervine fără microfon. Mă grăbesc atunci. Un punct e important însă, domnule președinte, pentru că ni s-a cerut de la Consiliu ca fiecare să se arate um, rezonabil în comunicarea pe care o face, fără să agreseze cealaltă parte. Parlamentul a respectat cu scrupulozitate acest acord de decență în exprimare. Pot să vă citesc și comunicatul de presă, care este cât se poate de uh, neutru fiecare a făcut eforturi lăudabile pentru conciliere, etc., etc., bla, bla, bla. Noi am respectat mm, acordul. Vă citesc din comunicatul de presă al uh, Consiliului. Consiliul a făcut o ofertă constructivă, bla, bla, bla, iar Parlamentul a preferat să se prevaleze de bla, bla, bla. Nu e acceptabil. Noi ne respectăm angajamentele, Consiliul nu o face. Iată de ce eu Uh, propun următorul lucru. Nu vreau să adăugăm la acest ton agresiv, ci să adăugăm mai multă transparență. Deoarece Parlamentul e atacat prin acest comunicat de presă al Consiliului, trebuie să spunem Consiliului nu uh, o să-i agresăm verbal, ci e vorba de niște poziții ireconciliabile, dar iată care sunt pozițiile noastre clare și asta cu toată transparența și cred că astfel am avea de câștigat pentru a ieși uh, și din acest impas vis-a-vis -vis de cei care își permit la Consiliu să uh, iasă basma curată și să pară că sunt cei buni uh, în această afacere. Președinte, acum dăm cuvântul Comisiei și noi o să așteptăm trimiterea uh, scrisorii. Uh, reprezentantul Comisiei de la începutul ședinței aici și sunt sigur că a uh, notat poziția noastră. Uh, Consiliul așteaptă un miliard pentru facilitatea pentru Turcia. Câtă vreme nu, este, nu există buget, nu există nici miliard pentru Turcia. Uh, cererile sunt echilibrate de partea Parlamentului versus uh, uh, Consiliu și dacă vrem un buget, trebuie să ne respectăm reciproc. Domnule Copman, aveți cuvântul în partea Comisiei. Mulțumesc, domnule Artui, pentru invitație, în primul rând. Stimați eurodeputați, aș spune că, întâi de toate, vreau să subliniez excelenta colaborare și susținerea uh, pe care uh, ați acordat unor priorități importante din buget și cred că pot să vorbesc în numele domnului Oettinger că această colaborare a noastră a fost exemplară și așteptăm cu interes, tocmai pe această bază, să găsim uh, și o soluție în acest dosar. Trebuie să spun că în calitatea mea de nou director general pentru buget am învățat foarte multe în săptămânile din urmă și Cred că am obținut progrese notabile. Pe conținut nu m-am așteptat ex ante să vorbim despre uh, drepturile omului, aroganță, umilire și alte uh, elemente emoționale care, după părerea mea, atunci când ne uităm pe conținut, pot să aducă culoare, însă nu sunt neapărat productive. Și de ce spun asta? Eu, personal, încerc să mă uit la unde ne-am oprit la începutul acestei săptămâni. Și evaluarea mea asupra situației este că dumneavoastră, Parlamentul, împreună cu Comisia, au lucrat pentru a, într-o situație, pentru o situație în care ne putem felicita. Știți că uh, Mm, uh, Consiliul propunea o tăiere de 1,5 miliarde și cred că cu mare succes am reușit să îndepărtăm această amenințare de pe masă și acum nu se mai vorbește de tăieri, ci de creștere ale bugetului. După părerea mea, asta e o realizare majoră. E un buget care a fost în împins către o stare pre-acord. E un buget care trebuie să răspundă așteptărilor cetățenilor, întreprinderilor și aș vrea să ilustrez acest lucru, pentru că eu cred că dumneavoastră ați făcut un efort colosal și ați obținut rezultate uh, impresionante pentru a ajunge unde vrem. La orizont 2020 ne-am deplasat de la un buget de 11,2 miliarde către unul de 12,3 miliarde adică 1,1 miliarde investiții în competitivitate, cercetare și cunoaștere, mulțumită Parlamentului și Comisiei dumneavoastră. La Erasmus vorbim de o creștere de cheltuieli de la 2,3 miliarde și aproape că ați obținut în negociere 2,7, uh, adică 400 de milioane de euro în plus. Ce înseamnă 400 de milioane de euro? Ei bine, 200 de mii de studenți în plus care beneficiază de acest program Erasmus. Ceea ce eu aș califica drept un succes major. Ați, aproape că ați reușit ca inițiativa pentru angajarea tinerilor, ocuparea tinerilor, să atingă uh, nivelul cel mai mare printr-un supliment de 116 milioane și era clar că e vorba de bani noi, bani proaspeți. În ce privește prioritățile, instrumentul pentru vecinătate trebuia să fie suplimentat la nivel de angajamente cu aproximativ 100 de milioane de euro, în timp ce asistența uh, financiară pentru Palestina Președintele uh, întrerupe. Nu uitați că trebuie să ne părăsiți în scurt timp. E foarte frumos că reamintiți uh, aceste succese obținute și cifrele, dar uh, vis-a-vis -vis de tot ce ați auzit în această sală, în această dimineață. Pe asta vrea să avem opinia dumneavoastră. Îmi pare rău, domnule președinte, să spun că nu ați obținut încă aceste lucruri. Asta era înainte de ca negocierile să eșueze. Uh, Însă vreau să fie clar că e de notat că, grație eforturilor dumneavoastră, există o mare posibilitate de a obține 800 de milioane în plus pe prioritățile dumneavoastră față de ce a propus Comisia. Și cred că este un element important de progres și ceva ce, de care ar trebui să fiți mândri ca și Comisia. A existat o uh, lungă dezbatere pe 15.3. Și v-aș reaminti, Comisia nu propusese acest articol 15.3 și nici Parlamentul. E ceva ce a adus Comisia la negociere într-un proiect de compromis. E de asemenea ceva ce în regulamentul financiar e un element nou și e doar o posibilitate posibilitate de a uh, prelua uh, sume um, dezangajate nu a fost o solicitare, ci o posibilitate. Suntem perfect de acord cu dumneavoastră. Ar uh, face sens să facem acest lucru, dar nu e uh, o utilizare automată a acestui articol. Nu asta spune regulamentul financiar. Și ne-am asigurat, analizând lucrurile, că acest lucru se va face dacă are sens. Poziția Consiliului însă e că această idee a fost pusă pe masă foarte târziu, nu sunt cifre disponibile și ca atare e nevoie de mai mult timp pentru a uh, uh, evalua. De partea noastră, noi regretăm lentoarea acestui proces de partea Consiliului, nu înțelegem de ce durează atât de mult, dar asta e poziția Consiliului. Poziția Comisiei e că există acest instrument, e valoros și, exact cum spuneați și dumneavoastră, ar fi foarte bine să-l folosim și să-l folosim chiar sistematic. Cred că e ceva ce ar trebui să încercăm să obținem. Comisia a mai spus că atunci când acest lucru se va face, cum se va face, e iarăși un subiect de negociere între cele două brațe ale autorității bugetare. Salutăm poziția dumneavoastră, dar suntem realiști, ne dorim și rezultate. Și, ca atare, nu pot să angajez comisia astăzi cu o poziție fixă și aș spune că, în realitate, pe un buget de 160 de miliarde ați uh, realizat progrese uriașe, trebuie să le recunoașteți, ați împins Consiliul de la o poziție extrem de nefericită, deci e deja un prim rezultat foarte bun și diferența care mai rămâne de negociat, eu nu cred că e o diferență de principii, pentru că cred că se poate obține acordul de principiu pe uh, utilizarea articolului 15.3, ci e o diferență de modalitate de Uh, posibilitatea de a uh, gestiona 200 de milioane de euro din bugetul total. Ați realizat multe, insist, ați avut runde încurunate de succes și ne apropiem acum de un punct în care diferențele s-au redus, sunt foarte mici. Și nu vreau să intru în detalii, dar dacă Uh, cele două brațe ale uh, autorității bugetare nu reușesc să se înțeleagă, atunci mergem la 12 și ne vom uita la un buget care e similar cu bugetul 2018, cu toate dezavantajele pe care președintele le-a citat, dar și cu toate dezavantajele de a nu fi obținut rezultatul bun pe care îl citam uh, înainte. Ar fi un rezultat prost dacă Uniunea nu are un buget. Și ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 1986, 32 de ani în urmă. Chiar vreți să ajungem într-o astfel de situație în care un buget atât de bun să ne conducă la o situație în care să nu putem uh, aduce rezultate? Președintele întrerupe. Dacă îmi permiteți, sistemul 12 funcționează atâta timp cât nu există un nou buget. Ne spuneți că trebuie timp la Consiliu pentru a se familiariza cu uh, articolul 15.3. Poate că luna ianuarie va fi suficientă pentru ca să se familiarizeze și uh, Consiliul. Trei zile or fi fost scurte pentru Consiliu, dar cele două săptămâni care mai rămân până la vot, uh, poate că vor permite Consiliului să priceapă dispozițiile de la 15.3 și să-și alinieze comportamentul la discursul politic al șefilor de state și guverne. Manuel a dat niște exemple chiar mai înainte. Domnule președinte, sunt de acord lunile care nu se obțin uh, un acord uh, vor fi afectate de un buget mai scăzut decât nivelul proiectat și nu e o apreciere politică uh, asupra felului în care cele două instituții cad sau nu de acord pe buget. Aș mai face un comentariu înainte de a încheia. Uh, sunt uh, foarte recunoscător pentru susținerea largă pe care uh, ați arătat-o articolului 15.3 și nevoie de a îl lansa. V-aș aminti însă tuturor că nici Comisia, nici Parlamentul nu au propus acest lucru, acest articol 15.3 și că, dacă îmi permiteți, o notă personală, eu sunt oarecum surprins că ceva ce Comisia a adus pe masă <clears throat> ca o soluție elegantă, acum deține statutul de principiu sacrosant, pe care Parlamentul îl consideră atât de important încât, și că n-am ajuns acolo, încât, dacă apare o alternativă, să continuați Uh, să credeți că e mai bine să rămânem fără acord în decembrie. Asta sunt spuse în calitatea mea de director general pentru buget. Vă mulțumesc pentru colaborare și susținere și am încredere că cu un pic de înțelepciune din ambele părți, din toate părțile aș spune, e posibil totuși să obținem un acord satisfăcător în luna decembrie. Și dacă privesc la punctul în care suntem azi, acordul Uh, ar trebui să aducă mândrie Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Ați înțeles că nu suntem un birou notarial care transcrie deciziile luate de Consiliu. Suntem o instituție politică și trebuie să dăm seama cetățenilor noștri despre ce se întâmplă aici. Domnule raportor general, foarte pe scurt și le mulțumim interpreților care Uh, și-au prelungit uh, prestația. Ringrazio veramente anch'io gli și eu mulțumesc interpreților uh, pentru răbdare, spune raportorul. Domnule Copman, nu se poate spune că acest Parlament dorește să ajungă la 12 și la, să nu aibă un buget înainte de 31 decembrie. Noi dorim să avem un buget, dar un buget care să permită o funcționare corectă. Noi nu dorim să rămânem fără buget, să ajungem la 12 să fie foarte clar. Nu este intenția noastră asta, nu puteți spune așa ceva și nu put, se poate spune ca cu o astfel de ofertă, Parlamentul va duce Uniunea Europeană la 12 uh, Oferta noastră este valabilă uh, și vă voi explica de ce insistăm atât de mult în legătură cu aplicarea articolului 15.3, domnule director general. Întâi, pentru că este un articol pe care l-am votat și Consiliul și noi deci este un instrument, la dispozi- un instrument la dispoziția noastră, a devenit un principiu pentru că mai acest instrument uh, nu exista, a intrat în vigoare în iulie, acum îl avem și dorim să-l folosim. Și în fine, din motiv politic și închei, pentru că mai am, nu mai am altceva de explicat, pentru că Consiliul dorește să ne pună să, pe noi să facem munca murdară. Consiliul dorește ca Parlamentul să facă ceea ce nu au curajul să facă statelor membre, adică să financeze instrumentul pentru uh, poliție și uh, bani pentru cercetare și dezvoltare. Doresc să arătăm ca, ca am fi noi cei care cerem bani noi statelor membre. Știu eu cum este când se întorc miniștrii acasă. Spun, Parlamentul cere bani mai mulți statelor membre. Parlamentul dorește mai mulți bani de la statele membre. Nu, noi dorim banii care sunt deja la dispoziția noastră în buget. Nu dorim niciun euro în plus de la statele membre doresc doar să putem folosi bugetul disponibil. Iată de ce uh, suntem atât de fermi. Și a, colegii au spus și repet, în propunerea comisiei trebuie să se pornească de la a, doilea, a doua propunere de concluzie și să includă articolul 15.3. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor general. Domnule Kofman, vă pun o singură întrebare. Când vine vorba de 12 -mi, ce ar fi acolo pentru, în facilitatea pentru Turcia, de exemplu? E vorba pur și simplu de suma pe 2018, dacă nu se obține un acord. Președintele, atunci Consiliul trebuie să dea dovadă de înțelegere. Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Parlamentul a luat poziție și nu ne îndoim că și Comisia va găsi terminologia necesară. Dragi colegi, vă rog să nu ezitați să comunicați pe rețelele sociale, cu jurnaliștii și să luați legătura cu guvernele dumneavoastră naționale solicitându-ne un răspuns dacă există o adecvare între decizii politice pentru cercetare și decizia pe buget. Închei aici ședința. Reluăm la 14.30. Nu, la orele 15. Președintele, e ora 15 sau 14.30? Reluăm ședința noastră la orele 15, confirmă președintele.